Good morning, dear colleagues. Can you please sit down so that we start? Bună dimineața, dragi colegi, vă rog să luați loc să începem. So, good morning, everybody. Let me start uh, today's economy. Bună dimineața, haideți să începem. După ce ne-am pus de acord cu președintele. Vom trece direct la punctul 4 de pe ordinea pe zi, analiza actelor de implementare și uh, celor delegate. Este 30 o discuție pe aceste măsuri și așa cum știți, uh, pentru noi e foarte importantă exercitarea acestor elemente, de multe ori foarte complexe și credem că discuția publică este un element esențial pentru ca Parlamentul să-și poată desfășura activitatea în mod uh, esențial și mă bucur că sunteți destul de mulți în sală pentru acest dosar atât de tehnic. Ne vom concentra pe măsurările de nivel 2. anumite măsuri trebuie adoptate actele delegate și de implementare, incluzând standardele de reglementare, trebuie adoptate. După etapa de consultare, ESMA a verificat o activitate de pregătitoare pentru ambele acte și Comisia transpune aceste sarcini uh, tehnice și analizează dacă corespund proiectului de text. Astăzi am putea discuta elementele esențiale care țin de aceste elemente Definiția votului presupune publicarea de criterii cantitative și calitative pentru categorizarea acestor benchmark-uri, datele de input și autorizarea înregistrării administratorilor. Secretariatul va trimis o notă și aș dori să urez bun venit Fazio Planta și Termaluda de la ESMA și DigiFisc pentru, le da cuvântul pentru o scurtă introducere. Vă rugăm să nu vorbiți mai mult de 5 minute și apoi discutăm textele raportorului și raportorului în umbră și apoi procedura catch DI. Domnul Planta, partea ESMA, vă rog. Mulțumesc, domnilor și domnilor, mulțumim pentru această posibilitate de a prezenta aceste măsuri de nivel 2 <clears throat> <clears throat> Înainte de a vă da o imagine de ansamblu a produselor noastre, aș dori să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru acest interes continuu în procesul nostru și observațiile constructive primite în timpul procedurilor. Apreciem această comunicare deschisă și buna cooperare cu echipa de negociere CON. Două tipuri de măsuri de tip 2 au fost dezvoltate de noi un uh, text tehnic livrat în noiembrie 2016 care se referă la cinci domenii. Clarificarea anumitor definiții, pe unele le-ați menționat deja în partea introductivă, măsurarea valorii de referință a celor benchmark-uri, criteriile de identificare a benchmark-urilor critice, benchmark-urile statelor terțe și dispoziții tranzitorii. Și înapoi, în al doilea rând, am mai livrat o serie de standarde tehnice pe 30 martie 2017, referindu-se la proceduri caracteristici și poziționarea funcției oversight, în ce măsură corespund uh, și pot fi verificate datele input, transparența metodologiei, specificarea elementelor din codul de conduită al contribuitorilor, cerințe de guvernanță și control pentru contribuitorii supervizați, Specificarea de criterii calitative pentru benchmark-urile semnificative, <clears throat> document pentru corespondența tehnică, conținutul acestor declarații, informarea care trebuie dată în depunerea cererii, formularul și conținutul cererii, și conținutul minim al uh, acordurilor de cooperare. Mai mult decât atât, am mai livrat niște standarde tehnice și pe 2 iunie care acoperă acordurile de cooperare cu state terțe. Acest uh, text stabilește obligațiile administratorilor și contribuitorilor și se va asigura că aceste benchmark-uri sunt produse în mod transparent și de încredere. Aici sunt incluse dispoziții care asigură un proces complet în acestor uh, că un astfel de benchmark e verificat, o nouă funcție tip oversight pe care administratorul trebuie să le băreze, că manipularea potențială a benchmark-ului e minimă și că sunt avute în vedere eventuale conflicte de interese. De asemenea, trebuie garantat un nivel egal în toate statele membre pentru autorizarea și registrarea acestor administratori. În ceea ce privește aceste uh, recomandări tehnice, ESMA recomandă ca datele culese din structuri de recomandare existente, precum EMIR, MIFI 2, UCIT și așa mai departe, folosit pentru a calcula valoarea de referință. Asta ca urmare a consultărilor pe care le-am avut cu diferiți actori implicați, care Uh, ne-au spus că se tem de dublă raportare. Corespunzător uh, măsurilor de nivel 2 și a obiectivelor, încercăm să asigurăm acuratețea și robustețea, integritatea acestor benchmark-uri și acolo unde este posibil vrem să introducem proporționalitate. Apoi, mai mult decât atât, avem o abordare holistică ca să eliminăm o sarcină administrativă exagerată asupra administratorilor. În ultimul rând, aș dori să vă amintesc câteva sarcini pe care ESMA le are prin regulament și unde ne aflăm. Trebuie să uh, păstrăm, să facem funcțional un registru public care e foarte important ca unitate de supraveghere va putea folosi aceste benchmark-uri doar dacă administratorul e inclus în registru. Avem niște limitări de resurse IT, dar ne vom asigura că acest registru va funcționa de la 1 ianuarie 2018. Suntem de asemenea membru în colegiul de benchmark critice, un aspect important de convergență a practicilor de supraveghere. Avem um, reguli și practici convergente și în acest sens am publicat de curând un cadru metodologic pentru astfel de benchmark-uri critice. în ultimul rând, avem puterea de mediere între colegii și acest element uh, este unul cheie pentru a obține consistență și convergență de supraveghere, însă nu e neapărat un instrument necesar pe care dorim să-l utilizăm. Sperăm că va fi folosit doar dacă e necesar. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Planta din partea ESMA și acum domnul Tilman de la Digifisma, tot vreo 5 minute. Dar de fapt puteți depăși un pic timpul alocat opportunity to be here in... Mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a fi în fața, de a mă afla în fața Comisiei noastre Econ și a, ne pre- a prezenta puterea de vedere inițiale și calendarul pentru munca excelentă care a fost făcută de ESMA. E vorba de două uh, grupuri, cum a explicat Fabrizio, cinci acte delegate și apoi uh, standarde tehnice, cam o duzină. Sigur, acordăm prioritatea actelor delegate deci eh, ne-am completat evaluarea internă, am eh, consultat eh, celelalte servicii ale Comisiei, am uh, întocmit comentarii, avem comentarii din partea mm, consilierilor juridici și cred că avem acum un text care poate merge în, în curând, poate săptămâna viitoare, spre faza următoare, și anume perioada de consultări publice de o lună, care se aplică tuturor actelor delegate, deci în curând veți vedea actele delegate în fereastra de consultare, este vorba de consultări publice, în conformitate cu principiul mai bune reglementări. Nu veți vedea multe schimbări, <clears throat> nu vor fi schimbări substanțiale, va fi vorba poate de reformulări tehnice ale considerentelor, vă pot asigura că nu am avut uh, intenția să modificăm fondul propunerii ESMA, e vorba de uh, consilierii juridici și avocații care au schimbat uh, anumite formulări, dar intenția, esența și orientarea inițială a ESMA sunt menținute, vă asigur. De asemenea, uh, Putem să vă oferim detalii în uh, legătură cu punctele cheie pentru noi, și anume noțiunea de, a, de disponibilitate uh, uh, în scopul constituirii unui benchmark și să fie făcut public. Deci suntem de acord cu abordarea ESMA, dar dacă aveți întrebări în legătură cu detalii privitoare la formulare, vă stăm la dispoziție. Un al doilea punct sau o doua noțiune foarte importantă aflată în acest act delegat sunt motive obiective pentru Uh, furnizarea unui benchmark sau o familie de benchmark în afara Uniunii Europene e un criteriu conform căruia când un, uh, autoritate de reglementare națională um, își uh, asumă acest benchmark, trebuie să furnizeze motive obiective pentru care acest benchmark se situează în afara uh, Uniunii Europene. Sigur, trebuie uh, argumentat că aceasta este o prevedere care nu înseamnă eludarea legii ceea ce nu este la fel cu producerea unui benchmark în uh, interiorul uh, sferei de competență a Uniunii Europene. Uh, sigur, acesta este un scenariu extrem. Dar, din nou, dacă mm, doriți clarificări, vă stăm la dispoziție. Și, în concluzie, mai spun că, în ce privește calendarul, stăm bine cu actele delegate, avem un text uh, stabil și juridic și revizuit uh, pe deplin. Uh, va fi gata în curând. U, repet ce a spus Fabrizio, știți cu toții când îl veți primi. Da, într-adevăr, a durat mult, a trebuit să-l îmbunătățim. Vă rog să ne scuzați, am spus deja, am recunoscut uh, că, da, uh, a durat prea mult, dar e din cauza celor două faze a revizuirii juridice, una uh, de fond și una lingvistică. Și, sigur, trebuie să accelerăm puțin procesul. Din nou, vă rog să mă scuzați, dar acum textele sunt stabile și în termen de o lună avem această consultare publică deci dacă facem lansarea săptămâna viitoare, consultarea va avea loc luna iunie și vom termina totuși, vom încerca să adoptăm actul poate după pauza de vară, pentru că în luna august nu putem adopta, însă textul este stabilizat Bun, acum intrăm poate în perioada de evaluare, veți spune, și sunt de acord. Și din nou, vă rog să mă scuzați, însă avem această fereață de o lună pentru consultări, dar oricum, e clar uh, orientarea, e clar conținutul, sper că nu influențăm uh, negativ uh, calendarul Parlamentului, dar oricum direcția va fi clară Sperăm deja de săptămâna trecută, eh, viitoare, mă scuzați, când vor începe consultările publice. Parlamentul sigur că și are perioada sa de evaluare și de control și Parlamentul probabil că va dori să își exercite acest drept și atunci dacă se aplică regulamentul din, din ianuarie 2018, majoritatea acestor standarde spun lucruri destul de clare și normale și nu credem că finalul perioadei de evaluare și de control trebuie să se încadreze în uh, calendarul uh, aplicațiilor, pentru că conținutul e practic cunoscut și uh, sunt principii clare, deci de, chiar dacă se suprapune puțin perioada cererilor cu sfârșitul controlului, Uh, nu va exista o confuzie în legătură cu aplicarea acestor criterii. Mulțumesc. Uh, thank you very much. So now floor to our reporter Cora. Mulțumesc acum uh, raportarea are cuvântul. chair. Um, of course I would, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Încep și eu prin a mulțumi ESMA și Comisia Europene pentru munca făcută deja. Și sigur, există problema calendarului pe care și-a abordat-o și știu că ați muncit din greu. Dar sper că ca să nu există această suprapunere. Uh, the implementation uh, date. Um, when we have a scrutiny... Da, în perioada de control întotdeauna e bine să ne reamintim uh, care este obiectivul legislației, pentru că adesea ne încurcăm în detalii formale, dar unul din principiile de bază a fost că dorim să scăpăm de manipulare, că despre asta era vorba. Și pentru noi, cei din Parlament, acesta a fost principalul scop uh, și principalul motiv pentru care vrem mai multă transparență, vrem un control în adevăratul sens al cuvântului. Am spus de la început că trebuie să fie măsuri proporționale, de aceea avem doar cele două categorii critic și necritic, bun, acum s-au complicat lucrurile și asta e situația, însă principiul proporționalității încă rămâne foarte important pentru noi. La fel și uh, pentru caracterul fezabil Nu dorim să fie supraîncărcat cu detalii, dorim uh, cât mai puțină povară administrativă, trebuie să ne gândim și la asta atunci când uh, examinăm uh, toate actele delegate. Și sigur, un al treilea principiu important, că nu ne dorim suprapuneri cu alte reglementări care deja există. Și Așadar ne dorim evitarea redundanțelor, dar mai important dorim să evităm confuzia sau uh, definițiile contradictorii. Și atunci când e vorba de propunerea pe care, sau propunerile pe care le avem acum, sau pe care le așteptăm în curând, unul din primele lucruri la care ne gândim e că trebuie să fie fezabile. Nu ne dorim să distorsionăm piețele deci ne gândim imediat la o perioadă de tranziție. Uh, nu e uh, clar în actul delegat sau în uh, standardele tehnice și de reglementare RTS, însă trebuie să există acest caracter și aș dori ca să aud asta și din, să aud și din partea Comisiei Europene că ne asigurați că nu vor exista distorsiuni ale pieței. Vă sunteți pe cale de a crea noi benchmark-uri, poate chiar nu neapărat pe bază zilnică, însă totuși uh, putem, uh, trebuie să ne asigurați că putem continua munca la fel ca până acum. E foarte important pentru noi. Este o chestiune de interpretare, dar vrem să spunem foarte clar că interpretarea noastră este că nu ne dorim să distorsionăm piețele. Apoi, în ce privește sfera de aplicare, cum nu neapărat în ordinea importanței, dar mă voi referi la mai multe puncte. Dacă avem o perspectivă foarte largă, putem considera că ESMA a găsit uh, echilibru corect, uh, în general spun, dar sigur că întotdeauna e loc de mai bine și atunci dorim să ne asigurăm că atunci când vorbim de textul de consiliere tehnică în legătură cu emitere și utilizare, credem noi că trebuie spus foarte clar că uh, evenimente pe internet uh, nu sunt considerate ca hotărătoare pentru suma plătibilă și deci pentru utilizarea unui benchmark, pentru că la nivelul 1 am spus clar că marginile uh, și uh, disponibilitatea marginilor nu înseamnă utilizarea unui benchmark și în al doilea rând for um EU. Excepțiile pentru bănci centrale din UE și non-UE, autorități publice, entități și așa mai departe, că acestea sunt scutite uh, în ce privește utilizarea și provizionarea și uh, uh, e și această dispoziție uh, pe linie cu considerentele 14, 15 și 19 și e foarte important pentru că sunt utilizate ratele băncilor centrale și autorităților publice în uh, Uniunea Europeană și uh, benchmark-uri de, de date reglementate din țări terțe vor fi tratate la fel ca cele din uh, Uniunea Europeană și apoi mă întorc la celelalte reglementări pe care deja le avem vorbim de instrumente AGC prin internalizatorii sistemici și vrem să fim siguri că este aceeași sferă de aplicare ca la MIFID 2, să nu cauzăm probleme. Deci vă rog să vă asigurați că există această coerență cu MIFID-ul. Third countries, um... Și în legătură cu terțe, Mm, sunt și acolo niște puncte importante. Noi considerăm că, din perspectiva utilizatorilor de benchmark din Uniunea Europeană, E foarte important să clarificăm că recunoașterea administratorilor din țările terțe și a benchmark-urilor lor permit unui administrator care nu este în Uniunea Europeană să îndeplinească condiția de respectare eh, prin eh, aplicarea efectivă a principiilor IOSCO, pentru că acestea Uh, acționează la nivel global. Deci, trebuie să existe o echivalență a aplicării principiilor EOSCO și asta trebuie evaluată de autoritățile naționale pe baza rezultatelor, nu pe o comparație uh, de aliniere perfectă. Nu, acesta este spiritul legislației la care ne-am gândit. Și uh, oare mai am ceva aici? Well, maybe it's, it's a small thing, but it can be important. Poate încă ceva care poate părea minor, dar poate fi important, legătură cu autorizările. RTS-ul trebuie să specifice că uh, furnizorii de benchmark-uri de uh, mărfuri nu trebuie să furnizeze informații pentru benchmark-urile care nu li se aplică, pentru provederile care nu li se aplică. Pare clar, dar trebuie să ne asigurăm că nu se aplică tuturor aceeași măsură. Că, de exemplu, există coduri de conduită în titlul 2 care nu se aplică pentru furnizorii de benchmark-uri de mărfuri, dar apar în proiectul de RTS pentru autorizări sau autorizații. Deci vă rog să faceți această distinție de fiecare dată când există un regim diferit pentru acest tip de benchmark-uri. Și mă voi opri aici pentru că poate și colegii mei doresc să facă comentarii. Thank you very much, Cora. Then on behalf of EPP, I have... Uh, Mulțumim. Trebuie să vorbesc eu în numele PP-ului. Eu sunt raportor din umbră. Cora a abordat deja o serie de subiecte tehnice importante. Eu aș spune că a existat o bună colaborare între raportori și raportorii din umbră. Am avut și întâlniri cu cei de la comisie. Dezbaterea este în curs și trebuie să recunosc că sunt tare recunoscător pentru calitatea ei. Mm, calendarul nu mă prea mulțumește. Veți propune, spuneți, veți face propunerile, veți publica propunerile după vacanța de vară. S-ar putea ca asta să fie prea, prea târziu pentru piață. Uh, regulamentul a fost uh, promulgat cu ceva vreme în urmă. Calendarul era uh, unul cât se poate declar și acum, iată, totul este decalat. Uh, noi vrem, practic, să le oferim mai multă securitate și siguranță celor de pe piață și iată că nu reușim să ne atingem ambiția. Vrem claritate, reguli clare, vrem să oferim pieții timp să se adapteze, dar iată că nu o facem. În ceea ce privește substanța, era, e clar că ne doream ca regulamentele pe care le cre, creăm să fie funcționale, să ajute la soluționarea problemelor uh, care au devenit vizibile în trecut și vrem să ne asigurăm, să ne asigurăm că consumatorii pot să folosească diferitele benchmark-uri în funcție de nevoile lor. Proporționalitatea era esențială pentru noi și trebuie să recunosc că sunt uh, încântată de eforturile Comisiei și ale ESMA pe tema aceasta. Acest, uh, acest lucru se aplică și în cazul uh, transpunerii, cât și în cazul uh, categori, creierii categoriilor de benchmark-uri. Parlamentul nu este încântat de această uh, stabilirea unor noi categorii, da? ce putem face, acesta este rezultatul negocierii tripartite. Vom vedea în, în ce măsură acest subiect va putea fi transpus în uh, realitate. Prevederile provizorii, din păcate, nu sunt prea clare, din câte înțeleg. Vreau să vă întreb dacă aveți informații suplimentare. Am înțeles că ESMA a cerut comisiei uh, să vină cu reguli cât se poate de clare cu privire la perioada de tranziție, atât pentru creatorii de benchmark-uri la nivel european, cât și pentru cei care vin din statele terțe. Dar atât din partea mea. Vreau să mă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Urmea, urmează acum, în numele so- socialiștilor și democraților, domnul Fernandez. Buenos días. Mulțumesc. Bună dimineața. Muchas, como decía, muchas gracias por por la actualización, por la información. Mulțumim pentru informațiile oferite în legătură cu procesul de aplicare al acestui regulament. Vreau să vă pun trei întrebări. Pe data 30 martie anului curent, ESMA a publicat proiectul de standarde tehnice care Conține acest uh, act aprobat de Consiliu și Parlament și conferă o serie de caracteristici de dezvoltare pentru care e nevoie de o clarificare. Comisia are la dispoziție trei luni pentru a susține sau nu interpretarea dată de ESMA a, a, uh, a uh, aplicării acestor standarde tehnice și aș dori să întreb Comisiei în măsura în care acest uh, termen uh, uh, expiră în luna iunie. Care e viziunea sa inițială asupra interpretării oferite de ESMA? A doua întrebare. În legătură cu introducerea indicilor sau clasificarea acestora ca fiind ca având caracter critic. În principiu suntem de acord cu introducerea EONIA în această categorie, însă ar vrea să întreb Comisia ce se întâmplă cu decizia European Money Market Institute după consultări cu Financial Service and Market Authorities să nu introducă încă benchmark-ul Euribos Plus, care uh, incorpora niște prevederi care au fost incluse de noi în regulamentul, care uh, uh conține o prevedere referitoare la contribuții obligatorii. În uh, măsura în care Euribor va fi un uh, benchmark critic, înțeleg eu, în toate cazurile și atunci contribuabilii vor fi obligați la această contribuție. Deci e o contribuție obligatorie pentru acest indice. Cred că Mm, se generează insecuritate, incertitudine pe piață pentru că cu Euribor Plus. S-ar putea să se ajungă la o paralizare acestuia tocmai din cauza acestei obligații de contribuție. Asta va trebui să facă băncile în următoarele luni, până când Euribor va fi oficial definit ca fiind critic. Și asta va genera incertitudine pe piețe și aș vrea să întreb care e valoarea comisiei în legătură cu această eventualitate. Cum spuneam, Euribor Plus are incorporat unele prevederi pe care Euribor va trebui să le adopte în măsura în care va fi un indice critic. Și a treia întrebare, care va fi impactul Brexitului? Pentru că în textul actual apar diverse opțiuni pentru a permite în Uniune utilizarea de benchmark-uri elaborate în afara teritoriului comunitar și aș întreba Comisia dacă diversele opțiuni care apar în regulament, recunoașterea, deci endorsement, uh, pura echivalare, uh, sunt uh, suficiente pentru a putea pe viitor să se utilizeze benchmark-uri sau indice evaluate, în acest caz în Regatul Unit, sau dacă Eh, se consideră că ar trebui să se studieze și alt eh, tip de cadru de recunoaștere. Mulțumesc! Thank you very much for your intervention. Mulțumim! Mă tem că doamna Swinburne nu este prezentă. O, poate vorbi altcineva în numele ei a, eh, pentru ECR. Dacă nu, îi dau cuvântul domnului Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. În primul și în primul rând uh, vreau să salut noul cod de conduită din uh, comisia noastră. Văd că și invitații noștri se adaptează. ESMA cred că ar putea să facă mai mult, dar mă rog. Regimurile pentru statele terțe. Am purtat o serie de discuții uh, cu privire la ce anume trebuie să schimbăm pentru a trata statele terțe. Asta pornind de la contextul în care ne aflăm. Dezbaterea aceasta s-a reflectat ea în negocierile privind măsurile de nivel 2. Uh, După aceea, ne puteți spune câți indici de referință cri, uh, critici, benchmarks, vor intra în această categorie a benchmark-urilor din statele terțe? Și după aceea, consideră semna ESMA uh, că este posibilă recunoașterea cu drepturi egale a altor uh, instanțe asemănătoare, în ce măsură entitățile similare din Marea Britanie vor fi recunoscute pe viitor. Vă mulțumesc pentru ambele tipuri de remarce, domnule Gigold. Avem timp și pentru alte întrebări, în cazul în care vreun membru al comisiei dorește să adreseze o întrebare. Văd că nu. Atunci dau cuvântul reprezentanților ESMA, care au, iată, o, ocazia de a reacționa la întrebările și remarcele a membrilor comisiei noastre. În ceea ce privește regimul de tranziție, care a fost menționat de o serie de eurodeputați, aș spune următoarele. Ne-am dorit, ne dorit să clarificăm aplicarea tuturor măsurilor de tranziție, Asta uh, pentru a vedea dacă interpretarea noastră se pliază pe interpretarea legiuitorului. Prevederile tranzitorii, din punctul nostru de vedere, se referă la administratori, acesta este primul aliniat, și referința la benchmark-urile existente a, va fi autorizată după intrarea în vigoare a regulamentului. Și asta este o decizie luată de curând. Deci dacă interpretările noastre sunt asemănătoare, atunci administratorii care există deja vor putea și pe viitor să își exercite activitatea, deci să vină cu noi indici de referință Iată, vom evita o situație viitoare mai uh, severă, mai problematică în cazul în care uh, accentul s-ar fi pus nu pe administrator, ci pe indicii de referință. Deci, dacă uh, sunteți de acord, de fapt asta vroiam să vă întreb la rândul meu dacă interpretarea noastră, iată, respectă doleanțele legiuitorului. Noi, noi așa am înțeles intenția Parlamentului, dar nu, nu corectați-mă dacă mă înșel. După aceea au existat o serie de întrebări care au fost mai degrabă adresate Comisiei. Spre, spre exemplu, cele care se referă la statele terțe. Este vorba aici mai degrabă de gradul de adecvare a regimului curent. Asta în contextul Brexitului, bineînțeles. Întrebarea aceasta se adresează mai, de, mai degrabă colegiuitorului, nu ESMA. La capitolul standarde tehnice uh, sau punere în aplicare, noi nu putem face nimic uh, specific Ne-am prezentat uh, propriile opțiuni și comisia este cea care poate veni cu anumite schimbări pe tema aceasta. Spre exemplu, în cursul uh, revizuirii ESA. Dar Comisia, Consiliu și dumneavoastră trebuie să luați o decizie finală pe tema aceasta, iar noi va trebui să lucrăm pe baza regimului existent. În ceea ce privește Euribor, da, e o problemă, să știe deja că sau s-a anunțat deja că Eurobor Plus nu a funcționat așa cum trebuia să funcționeze. Împreună cu Comisia și împreună cu alte foruri uh, și instituții europene analizăm situația. Noi am anunțat deja că ne dorim ca tranziția să fie cât mai puțin problematică cu putință pentru contractele care folosesc Euribor ca referință. Mai preciși de atât nu putem să fim. De ce? Pentru că în continuare analizăm alternativele și uh, efectele, consecințele acestor, uh, acestor alternative. Dar vă asigur că noi monitorizăm cu atenție tot ceea ce se întâmplă și vom încerca să cauzăm cât mai puține uh, perturbări cu putință. Cam atât. Mulțumesc. Într-adevăr, majoritatea întrebărilor se adresau comisiei, dar vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră cu privire la tranziție. Acum dau cuvântul uh, comisiei. Iată, avem mult timp uh, la dispoziție și tocmai de aceea, dacă mai există întrebări suplimentare în sală, vor putea să fie adresate. Dar acum dăm cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebările deja adresate. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc domnului Gigold pentru că a recunoscut atitudinea noastră relaxată. Dragă Sven, trebuie să spun că e mult mai simplu să treci de controlul de securitate, securitate de la par, uh, Parlamentul European în cazul în care ești uh, îmbrăcat așa mai casual. Ai mai puține lucruri de dat jos în momentul în care trebuie să treci prin uh, controlul de securitate. Dar bine, Vă asigur că uh, cam atât, uh, cam la atât se, se rezumă uh, relaxarea noastră. Nu, nu vom merge mai departe, niciodată șlapi în Parlamentul European. Trec la întrebări. Abordarea ESMA este una rațională, zic eu, și în contextul acesta vă amintesc că la articolul 51 avem o perioadă de uh, tranziție uh, Uh, la aliniatul 1 se vorbește despre uh, perioada de tranziție pentru provider. Atâta timp cât providerul este pe piață cu acest uh, benchmark, va putea primi uh, autorizația până la 1 ianuarie 2020. Deci aceasta este perioada de tranziție. Dacă folosești deja un uh, Uh, benchmark și ești pe piață, atunci trebuie să ceri autorizația până la 1 ianuarie 2020. Și după aceea mai există la articolul acesta încă o pre- uh, prevedere și anume, dacă în momentul în care se face solicitarea de înregistrare, Nu, dacă uh, până la data, am cer scuze, dacă până la data de 1 ianuarie 2018, uh, în momentul în care intră în vigoare acest regulament, există deja pe piață un benchmark, acesta va putea să fie folosit până uh, la 1 ianuarie 2020. Deci, înregistrarea se poate face în perioada aceasta. Toate benchmark-urile existente pot fi folosite până la data de 1 ianuarie 2020. 20, noile benchmark-uri însă trebuie să fie autorizate înainte de 1 ianuarie 2018, data la care intră în vigoare acest regulament. Ni se pare că, iată, este rațională această perioadă de tranziție. Ni se, ni se pare de asemenea că este necesară perioada de, de tranziție, atât pentru cei de pe piață, cât și pentru autoritățile care um, supraveghează până la urmă piața. Știți prea bine că până în momentul de față benchmark-urile nu erau supravegheate, de acum înainte vor exista uh, Uh, structuri de supraveghere uh, și uh, aceste structuri au și ele nevoie de perioada de, de tranziție pentru a se or- mm, organiza, practic. Dar vă asigur că legiuitorul poate sau autoritatea de reglementare poate interveni întotdeauna în cazul tuturor benchmark-urilor, fie existente, fie în curs de a fi o, omologate. Acum, trecând mai departe, cred că statutul uh, benchmark-urilor critice este un aspect important și ce se, întâmplă, ce se va întâmpla cu două benchmark-uri uh, folosite în întreaga Uniune Europeană. Este vorba despre două uh, benchmark-uri critice, Euripor și EU, Omonia. Este vorba despre niște benchmark-uri care au o serie de contributori în Uniunea Europeană, există o serie de uh, administratori, există o serie de contributori și e clar că aceste benchmark-uri trebuie să fie considerate a fi uh, uh, critice. Asta se și întâmplă cu Euribor și Eonia, îmi cer scuze, urmează să sufere același, aceeași soartă. După ce se stabilește caracterul benchmark-urilor, se stabilesc o serie de colegii și tipuri de contribuții și asta asigură uh, continuitatea. Ideea e că nu trebuie să exerciți neapărat uh, această posibilitate de a contribui, ci uh, faptul că deții așa teoretic uh, posibilitatea uh, te încurajează pe tine contributor să contribui la un moment dat la un moment dat. Și asta se întâmplă cu Euribor Plus. După cum a spus uh, antevorbitorul meu, din pricina faptului că nu existau suficiente date de tranzacție, nu s-a putut trece la un statut cât se poate declara în ceea ce privește Euribor Plus. Și tocmai de aceea providerul pentru acest benchmark a decis să folosească în continuare uh, indicele de referință existent și să treacă mai apoi la un uh, benchmark hibrid. În acest context, noi, entitatea care propune legislația, nu uh, intervenim uh, în ceea ce privește calendarul. Toate acestea trebuie să rămână la discreția operatorului. Ce putem noi să facem și ce am făcut deja? Putem să însoțim această uh, schimbare. Acum Euribor este un benchmark critic. Există puteri de contribuție în acest sens și chiar dacă metodologia se va schimba, Euribor va rămâne Euribor. Deci fie că dispare Euribor plus, fie că nu dispare, Euribor în sine există în continuare. Deci Euribor va rămâne pe veci uh, un uh, benchmark critic. Oricât de mult va dura schimbarea, oricât de mult uh, timp va avea nevoie sau va fi necesar uh, administratorului pentru a trece, a face această trecere, Euribor va rămâne în continuare în legislația noastră un uh, benchmark Uh, critic, asta înseamnă că contribuțiile pot să fie făcute obligatorii uh, în cazul în care cele voluntare nu sunt suficiente. Și iată, noi cred că am făcut tot ce ne stătea în putință pentru a asigura uh, continuitatea. Asta, de fapt, întrebați dumneavoastră. Prin uh, stabilirea acestui uh, benchmark critic, uh, ne-am asigurat că benchmarkul va continua să existe indiferent de forma sa, fie că va fi unul hibrid, fie că va fi unul bazat pe tranzacție, fie că va fi orice altceva, bench, benchmark critic Euribor va exista în continuare. Și după aceea, al treilea set de întrebări, se referă la statele terțe și uh, benchmark-urile care de, provin din afara Uniunii Europene. Dar este vorba de benchmark-uri uh, folosite des în Uniunea Europeană prin intermediul uh, derivatelor, instrumentelor financiare, uh, și prin intermediul contractelor financiare. Și care e principiul aici? Avem trei posibilități de a folosi în continuare aceste benchmark-uri. Avem sistemul de echivalare, sistemul de recunoaștere și sistemul, sistemul de punere în aplicare. Regimul de echivalare va necesita o decizie a Comisiei, asta durează mult, și nu cred că e un uh, proces uh, realist, nu, nu cred că acest proces ar putea finaliza în 2018. Există două state care sunt pe cale să, să adopte o serie de benchmark-uri, uh, Japonia și Australia. Pe viitor, cred că vor fi luate decizii de echivalențe, pot exista echivalări uh, parțiale pentru anumite benchmark-uri. În cazul uh, Japoniei, spre exemplu, de asemenea am uh, analizat sistemul australian și ne-am dat seama că pot exista echivalări și pentru benchmark-urile australiene. Dar eu cred că asta se va întâmpla abia la finele anului viitor sau la începutul anului 2019. Și tocmai de aceea, și ne amintim asta din trialoguri, legiuitorul a creat aceste două alternative, punerea în aplicare și recunoașterea. Deci asta, pentru viitorul uh, imediat, avem recunoaștere, asta înseamnă că pentru viitorul imediat avem recunoașterea și punerea în aplicare. Asta și în con- contextul Brexitului. Avem un act delegat, de asemenea, care evită, practic, uh, ex, uh, încercarea, care previne încercarea anumitor, uh, anumitor entități de pe piață de a eluda regulile europene, uh, mutându-se în exterior, pentru ca mai apoi să vină cu benchmark-uri din afară pentru recunoaștere. Ei bine, așa ceva nu se va putea uh, întâmpla. Uh, ținem cont de, de situația Brexitul, uh, Brexitului și, bineînțeles, uh, benchmark-urile care provin din imediata apropiere a Uniunii Europene vor fi recunoscute automat de către legiuitori, uh, lucru care este foarte, sau abordare care este foarte flexibilă până la urmă. Uh, în ceea ce privește punerea în aplicare, dacă obții o uh, autorizație de punere în aplicare a unui benchmark din stat terț în Uniunea Europeană, atunci toate bune și frumoase. Am optat pentru aceste regimuri din motive cât se poate de clare, pe care nu le voi putea explica în detaliu în momentul de față. Știți prea bine că task force-ul nostru este în curs de negociere, dar în uh, lipsa certitudinilor cu privire la uh, Brexit avem sistemele acestea de punere în aplicare și de recunoaștere care ar putea servi ca regimuri tranzitorii, vor permite utilizarea acestor benchmark-uri în întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles, pe termen lung s-ar putea să trecem mai degrabă la sistemul de echivalare și să adoptăm deciziile necesare uh, între timp uh, necesare pentru acest lucru. Dar, în orice caz, am făcut tot ce ne stă în putință uh, pentru a fi uh, cât se poate de precauți, dar, în același timp, suficient de flexibili. Eu cred că avem acum regulile uh, necesare pentru a ne asigura că utilizatorii europeni nu sunt rupți uh, pur și simplu de aceste benchmark-uri. Ne-am dat seama în contextul Euribor că dacă un benchmark uh, nu mai este disponibil sau nu mai există, atunci uh, apar o serie de probleme legate de renegocierea contractelor în curs și asta vrem să evităm. Suntem conștienți de această problemă, am analizat totul și bineînțeles că înțeleg și situația dintr-o serie de state membre în care există contracte pe termen lung uh, care sunt legate de anumiți indici de referință. Iată, avem instrumentele necesare care pot fi, bineînțeles, adaptate pe viitor. Ce aș mai spune în acest context? Aș spune uh, că Uniunea Europeană este un utilizator de benchmark-uri. Noi depindem de benchmark-uri. Și tocmai de aceea avem aceste trei instrumente. Trebuie să ne asigurăm că aceste benchmark-uri sunt în continuare disponibile, că nu apar uh, perturbări în relațiile contractuale. După aceea, standardele tehnice de reglementare, RTS. Uh, ne întrebați care este părerea noastră cu privire la aceste standarde, dacă le sprijinim sau nu? Ei, până în momentul de față n-am primit analiza avocaților noștri, dar uh, uh, problemele sunt legate mai degrabă de formulare decât de conținut. Bineînțeles, formularea va fi uh, analizată de către serviciile noastre juridice, dar cred că vom putea sprijini aceste standarde. După aceea, textul uh, complet al benchmark-urilor va fi publicat, sperăm noi, chiar săptămâna viitoare. Deci textele, de asemenea textele altelor, actelor delegate există deja. Textele pot fi așadar consultate. Adoptarea s-ar putea să dureze mai mult, pentru că aceste, aceste texte trebuie să fie adoptate de către Colegiul Comisarilor. Asta pentru calendar, pentru a clarifica cal- calendarul. Și uh, încă ceva menționat de Cora. Cora vorbea despre IOSCO și IOSCO uh, e nivelul de referință pentru recunoașterea benchmark-urilor din statele terțe. Într-adevăr, se aplică complet IOSCO Am adăugat IOSCO aici doar pentru că există anumite derogări pentru IOSCO, dar ne asigurăm uh, prin textul nostru că toate standardele IOSCO sunt aplicate în momentul în care se verifică echivalența. Deci, uh, Vom analiza tot ce se întâmplă pe piață, sperăm că suntem deja pregătiți pentru orice fel de scenariu, dar dacă ne dăm seama că lucrurile nu funcționează, împreună cu ESMA vom încerca să găsim soluții pentru armonizarea suplimentară a acestor uh, procese sau sisteme de referințe sau de, de punere în aplicare a benchmark-urilor străine. Mulțumesc! Let me say that... Avem doar puțin timp pentru reacții, dar în ceea ce privește regimul tranzitoriu, Nu știu dacă benchmark-ul vor putea fi adoptate mai târziu, nu știu dacă e acoperit. Iar cât privește Regatul Unit, nu avem vreun plan legat de Brexit. Să regulamentul e de fapt pregătit pentru statele terțe. Deci vom aplica asta Regatului Unit. Cât privește calendarul, e adoptarea și apoi Parlamentul poate reacționa, cel puțin teoretic. Din păcate a fost mult timp și s-a pierdut. De asemenea, nu mi-e clar când va fi adoptat RTS. Calendarul e favorabil, dar există și incertitudine. Cora, dorești să reacționezi? Mulțumesc, mulțumesc ESMA și Comisiei pentru răspunsuri. Cred că răspunsurile dumneavoastră satisfac îngrijorările noastre principale. Ar fi foarte util uh, dacă s-ar putea și nota pe hârtie, dacă s-ar putea da în scris răspunsul, că, atunci, că să știm că atunci când vorbim de tranziție să nu fie incertitudini despre cum interpretăm aceasta. Ar fi foarte util dacă ne-ați putea da aceasta. Și abia aștept să văd lansarea de săptămâna viitoare cu actele delegate. Și aș dori să continuăm această cooperare constructivă. Și dacă există îngrijorări sau idei, le veți afla de la noi, vi le vom transmite. Vom vedea ce se întâmplă în consultări, în perioada de consultări. Mă bucur că aveți o abordare pragmatică și cred că avem asta în comun, că nu dorim o distorsionare a pieței, așa cum ați spus. Depindem, de fapt, de aceste benchmark-uri din afara UE și a fost, de fapt, foarte bine că am introdus acest nou sistem de recunoaștere și susținere, tocmai din cauza problemelor pe care le avem cu echivalentele. Deci poate se creează astfel un precedent cu alte negocieri în viitor. Cine știe? Mulțumesc! Domnul Fernandez, nu? Nu. Se pare că suntem la sfârșit. Sau doriți să ne spuneți care e planul cu RTS? Dorința e să fie adoptate la trei luni după ce le-am primit. De ce le-am uh, transmis avocaților, juriștilor spre analiză și așteptăm să se încheie analiza. Colegii au arătat că probabil e mai ușoară analiza juridică pentru RTS, pentru că nu e un act delegat. E o categorie unde s-ar putea să ne mișcăm mai repede, sper. Deci, probabil, săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare publicăm... E vorba de o perioadă de trei luni, da? RTS se va încadra în cele trei luni iar draftul de expunere vine săptămâna viitoare, draftul cu privire la actele delegate, cele cinci acte delegate. Bine, să nu facem uh, un exercițiu de aritmetică, dar cred că trei luni se termină în curând. Bine, în fine, mulțumesc pentru participarea activă în acest slot aniversar. Mulțumesc pentru răspunsuri, mulțumesc pentru participare. Acum o pauză de 12 minute înainte de vot. Îmi pare doar rău că explicația dumneavoastră creativă cu privire la cravate nu se aplică și membrilor Parlamentului. Noi trecem fără să fim verificați, dar trebuie să caut și eu o scuză de acest tip. Important e ca grupurile să coopereze pe astfel de aspecte importante. Mulțumesc și o zi bună în continuare!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 Dear colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Avem un vot, dar înainte niște anunțuri de făcut. Nu sunt prea scurte, dar voi încerca eu să fiu succint. recomandarea coordonatorilor după întâlnirea din 29 mai, nominalizare propunere pentru decizie a Consiliului, acord bilateral cu Statele Unite cu privire la măsuri prudențiale, asigurare și reasigurare, birou de, președintele biroului de asigurare și reasigurare, controlul uh, sumele ar trebui să fie un aviz al SND, să vedem ce articol al regulilor de procedură se va aplica. Cadru ICAR SND, serviciile europene, tot, tot acestea sunt aviz, raport anual cu privire la activitățile financiare, Banca Europeană de Investiții, biroul acesteia Celelalte dosare au fost amânate. Guvernanța economică apoi a fost invitată Grecia, Franța și uh, Spania la un dialog. Vor fi trimise invitațiile ministrilor. Apoi, după EMU, va fi prezentată o carte albă când se poate, în, uh, va fi probabil și o dezbatere în plenară și apoi se va discuta ulterior cum să continue eventual. Coordonatorii s-au hotărât să amâne delegația la Lisabona pentru 2-3 noiembrie, dacă partenerii sunt disponibili să se întâlnească cu ei uh, acolo. Brexit, următorii pași, coordonatori au fost invitați la un program de audiere publică <clears throat> octombrie-noiembrie. și apoi câteva documente coordonatorii selectați pentru următorul slot mutat la 19, pe 19-20 iunie la întâlnirea ECON. Nu va fi niciun slot în iulie. Coordonatorii decid să deschidă o întâlnire, să, o, să țină o întâlnire publică și dacă timpul permite, vom discuta și despre finanțarea durabilă. Coordonatorii spun că ordinea vorbitorilor va merge pe aceeași ordine ca în plenară. Au mai decis să aloce un loc suplimentar pentru PPE, pentru misiune și s-a propus ca ALDE să primească un loc pentru misiunea în Portugalia. Iar pe baza cererii coordonatorului verzilor s-a cerut un studiu cu privire la ce concluzii pot fi, pot fi trase după uh, exercițiul IBI. Am încheiat trei triloguri cu succes Felicitări raportorilor. Primul, Sirpa, este? Nu este, dar felicitări Sirpei Piticainen și echipei de negociere pentru că era cu succes în al doilea trilog, foarte rapid. Fonduri uh, pe cele, fondurile europene, unde pe 30 mai au ajuns la un acord, în special convenind un rol sporit pentru ESMA, dată fiind activitățile curente. ESMA va primi la timp aceste informații și le poate folosi pentru a organiza și desfășura verificări, implementarea de standarde, proceduri, platforme și formulare. ESMA va elabora standarde tehnice, proceduri și așa mai departe din partea autorității competente către ESMA, managerul vor avea un capital inițial de 50.000 de euro și toate fondurile vor fi de 1,8 Păi o descriere a elementelor de climă și mediu, cum se ține cont de, de acest fond al antreprenoriatului social paralel cu revizuirea directivei și Comisia va analiza fonduri uh, de capital și dacă trebuie introduse schimbări în cadrul juridic, eventual și un astfel de pașaport de management și situația pieței. Delegarea rămâne și ea, partea textului și după ce am, va fi văzut uh, textul Coreper, Econ va fi consultat pentru următoarele întâlniri. În aceeași zi am avut un acord politic general pe două documente de securizare, două dosare, o felicitări Otmar Caras, și acest element e important pentru Uniunea Piețelor de Capital. Aici colegiuitorul s-a convenit pe o răsturnare a ierarhiei cu derogări, desigur, și cu un regim diferențiat pentru STS și non-STS. Iar uh, acest compromis permite un nivel legal între statele membre care au datorii, dând și stabilitate financiară. Iar cât privește dosarul STS, Parlamentul a cerut păstrarea regulilor actuale, inclusiv nivelul de 5%, iar la schimb va fi introdusă o cerere de declarare a modalității de risc și a clauzei de revizuire pentru ca Comisia să poată analiza aceste modalități vertical și orizontal și au convenit să verifice aceste elemente de securizare, responsabilitatea e importantă în general, asta rămâne la latitudinea emitentului. Mai sunt câteva puncte minore de discutat. Și în ceea ce privește criteriile STS, important, legitorii s-au pus de acord cu aplicarea amânată cu câteva luni, pe 18 iulie, data ambelor dosare pentru a da participanților la piață să, timp să se adapteze acestor noi reguli. După ce s-a încheiat activitatea tehnică, atât am uitat de fapt să menționez ce s-a obținut deja înainte. Un cadru macroprudențial mai puternic, un rol important pentru ESRB, transparență, cu datele stocate, deci un succes semnificativ pentru Parlament. after technical works to implement this political agreement have been completed, both Council and atât Consiliul cât și Parlamentul, după completare, vor adopta textul final în conformitate cu procedurile interne în săptămânile viitoare. Și cu două triloguri, unul privitor la programul strategic european, încheiem Proiectul de regulament a fost uh, completat peste aspecte cum ar fi sărăcia, fluxurile de migrație, uh, probleme de gen, toate acestea din perspectiva statisticii și apoi și disponibilitatea datelor. Și acum sunt două niște triloguri privitoare la ESA S-au făcut progrese după două triloguri privitoare la revizuirea uh, regulamentului ESA. Primul pe 21 martie și s-au discutat uh, principalele aspecte politice, apoi pe 6 iunie Comisia a produs un uh, document care a permis o discuție fructuoasă. Uite different outcome, very close to agreement in some areas. Și s-a ajuns la un acord aproape în toate domeniile, mai sunt încă puncte cheie de discutat, mai se privește finanțarea și guvernanța. Următorul trilog, uh, luni 11 iunie la Strasbourg, seara, trilog uh, antispălare de bani. Am avut uh, ieri definiția proprietarilor reali, toate aspectele legate de beneficiarii reali, aspectul public, aspectul uh, legat de accesul publicului și la aspectele juridice uh, ale proprietății companiilor, reguli care trebuie aplicate. Of high risky third countries. uh, o listă cu țărilor uh, cu țările de uh, risc și am terminat și trecem la vot. Vă rog să mă scuzați că m-am lungit atât, dar a fost necesar. Haideți să verificăm dacă funcționează votul electronic. Votul s-a deschis. The vote. The vote is closed. Votul s-a închis.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 No? Before? Intervenție fără microfon din sală. Da, vă rog. Declarație numele raportorului Cora. Uh, numele domnului Toirer, care din păcate nu poate fi aici, o declarație scurtă. Ar dori să mulțumesc colegilor pentru că au colaborat constructiv pe acest dosar și pentru progresele făcute. Amendamentele de compromis uh, dau o imagine clară a mm, Uh, pozițiilor fiecăruia. Termenele stabilite la diferitele stadii ale procedurii ar putea fi mai ambițioase, ceea ce se reflectă în raport. Autoritățile naționale nu întotdeauna acordă stimulente pentru a rezolva rapid problemele referitoare la dubla impozitare. Există multă marjă pentru îmbunătățirea uh, performanței autorităților competente, se, proce- se mm, propune accelerarea procedurilor, dar pentru asta este nevoie de resurse financiare și umane de statele membre. Și raportorul uh, încurajează toate părțile să uh, tragă toate beneficiile de pe urma pieței unice, mulțumește tuturor care au colaborat la realizarea dosarului inclusiv uh, raportorii de umbră și secretarul Econ. Mulțumesc. Move to the vote. Uh, amendment 85. Amendamentul 85. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul C. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 149 pentru împotriva abțineri cred că se adoptă. Cineva dorește verificarea? Vă rog, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul F, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 172, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 173 și 174 pentru, împotrivă, se cere verificarea, votul s-a deschis. și se adoptă cu diferență de un vot. Amendamentul 175 pentru împotriva abțineri se respinge. 176 pentru împotriva abțineri. Mm, se pare că e respins, dar verificăm votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge 177 pentru, împotriva, verificăm și aici iată ce alianțe politice originale apar. DECR while vote is closed, SND și ECR. Bine, votul s-a închis și se respinge. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul I, pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul J, pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul K, pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 204, de fapt, pentru împotriva abțineri se adoptă 205, pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul KA șansele cade, pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 30, pentru împotriva abțineri se adoptă 31, în celelalte caduc, pentru împotriva abțineri se adoptă 33, pentru împotriva abțineri se respinge 34, pentru împotriva abțineri se respinge. Sorry for that, but, uh, the secretary has, we haven't voted that one. Apparently we skipped 178. So... Se pare că n-am supus 178. Scuze, ne întoarcem la pagina 12, cel puțin așa e pe lista mea de vot, spune președintele. 178, așadar cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 178, votul s-a deschis. Two colleagues to vote yet? Mai sunt doi colegi care încă n-au votat. Mulțumesc, votul s-a închis. Așa, votul s-a închis și se respinge. Deci revenim la 33, dacă înțeles eu bine, referiri pentru împotriva abțineri se respinge, 34 pentru împotriva abțineri se respinge, Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru împotriva abțineri se adoptă. Pod 42 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 42. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis și se adoptă. Cu diferență de vot. Compromisul M pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul N pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul O pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abținere se adoptă. Amendamentul 73 pentru împotriva abținere se respinge. 74 pentru împotriva abținere se adoptă. 75 pentru împotriva abținere se adoptă. 76 pentru împotriva abținere. Cred că se adoptă. 137 pentru împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru împotriva abțineri se respinge, 79 pentru împotriva, verificăm la 79, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. 80 pentru, împotriva abțineri se respinge 81, pentru, împotriva, verificăm 81, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Amendamentul 7. Ba sunt ce se pare. Deci 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Deci, și acum votul final, propunerea comisiei modificată, rol cu apel, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis se adoptă cu 41 de voturi pentru, un împotrivă și o abținere. Oh, we have an amendment on the... Un amendament uh, privitor la rezoluția legislativă. Amendment 32. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar verificăm. Votul s-a deschis. Vote is Votul s-a închis și se adoptă. Deci, rezoluția legislativ uh, se adoptă cu modificările respective. Și nu mai trebuie să votăm pentru că a fost o modificare a regulilor de procedură. Deci, uh, felicitări raportorului. Thank you okay, so uh, next uh, meeting, but before that, allow me. Uh, Președintele, dați-mi voie o notă personală. Aș dori să mulțumesc, să urez succes cariera asistentei mele, Laura Fornizanu, care pleacă la Parlament. tremendous and... Mulțumesc pentru sprijinul acordat și eficiență. What is she doing?